Uh, goedemiddag collega's. Ik hoor van uh, heer... Bună ziua, dragi colegi. Domnul Gheaier mi-a spus că, iată, sunt al treilea președinte uh, în două zile. Mai există câteva puncte de discutat și anume um, avizul pentru Econ referitor la Banca Europeană de Investiții. Domnul de Caian Cur um, reprezintă BEI astăzi alături de noi și eu propun ca raportorul să uh, intervine pentru prima dată, apoi vor avea cuvântul colegii care doresc și apoi domnul de Cancur va răspunde la întrebare. Domnule Odi. Je voudrais saluer monsieur de Créancourt, qui représente la Banque. Mulțumesc. Vreau să salut pe reprezentantul Băncii Europene de Investiții și să-i uh, repet faptul că, în calitate de europarlamentari, chiar suntem mișcați de relațiile foarte bune pe care le avem noi. E vorba de o bancă, aceasta este o instituție interguvernamentală care ar putea funcționa și fără să, să se închisească de noi, dar de aceea spun că sunt extraordinar de încântat de atenția pe care ne acordați. Profit de ocazie ca să vă amintesc că comisia noastră este cea competentă în legătură cu relațiile parlamentare cu BEI și nu Comisia de Afaceri Economice. Uh, Așa prevăzuse protocolul ca noi să ne ocupăm de asta de un an, din doi, dar e bine că am devenit complet competenți. În ce privește avizul propus, dragi colegi, foarte rapid voi rezuma ceea ce conține el. În primul rând, susține decizia acționarului B de a majora partea de capital vărsată integral cu 10 miliarde de euro de către șefii de stat și de guvern, ceea ce ar permite o intervenție suplimentară de 60 de miliarde de euro, adică de 6 ori mai mare decât fondurile proprii. Deci, Salut această decizie și mă întreb cum se leagă ea cu articolul 16 al statutului care prevede un angajament de 2,5 ori mai mult decât această sumă. Punctul numărul 2. Susține sau, uh, mă rog, mai degrabă, sau nu mai știu care e termenul exact, reafirmă că e important ca BE să conserve uh, ratingul de credit AAA și să uh, îndeplinească în continuare angajamentele asumate conform Basel 3 susținem obligațiile de proiect, un mod de finanțare important pentru noi și punctul cel mai important, cred eu, în ce privește controlul bugetar pe care îl tot cerem de ani și ani de zile, e ca banca să fie supusă unui control sub, prudențial de supraveghere. Dacă vă amintiți, noi da, am votat un amendament pentru a cere ca Autoritatea Bancară Europeană să poată supraveghea Banca Europeană de Investiții E vorba de un amendament care a fost votat la plenară, dar din păcate nu a trecut uh, din cauza presiunilor de la triloguri și a fost retras din statutul Autorității Bancare Europene din motive de tratat, ca să spun așa. Și aici cred că ar trebui ca de data aceasta să putem avea un control prudențial de supraveghere uh, consider că e una din condițiile a menținerii ratingului de credit AAA. Acest control al BEI, sigur că ea e supusă unor multiple controle, a încheiat acorduri cu autoritatea de supraveghere de la Luxemburg și cu un auditor și cred că ar trebui ca noi, europarlamentarii, să fim asigurați și cred că și de asemenea statele membre care sunt reprezentate în Consiliul de Administrație al BEI, să avem asigurarea că controlul prudențial este făcut. Deci avem o oportunitate, e vorba de Uniunea Bancară, care acum face obiectul unor negocieri politice. Această Uniune se presupune că va da asigurarea că toate structurile care intervin în calitate de instituții de credit sunt supravegheate. Sunt uh, mii și mii de declarații ale șefilor de state și guverne care au prezidat Uniunea Europeană. Din partea Michel Barnier, care spune că nicio instituție de credit nu va uh, scăpa de supraveghere, totuși asta se întâmplă tocmai cu BEI. Scapă de supraveghere pentru că e vorba de o instituție de tip supranațional, e o bancă de investiții pe termen lung, sunt alte bănci publice de investiții pe termen lung uh, care intervin în cadrul statelor membre și care nu sunt supravegheate și cred că BEI ar trebui să dea un exemplu în acest sens. Și ultimul punct, o revendicare veche a Parlamentului European, eu propun ca și Comisia noastră de control bugetar să accepte ideea ca Uniunea Europeană să devină acționar asociat la BI. Deci acționar al BI. Fostul președinte, domnul Filip Meiștat a fost de acord cu această propunere, deci cred că putem relua ideea și aș spune, am uitat să spun ceva și anume în raportul uh, meu am scris că BEI n-a făcut nimic în ce privește supravegherea, eu aș vrea să le spun că exprimarea este excesivă, pentru că s-au făcut eforturi în vederea supravegherii, dar B e constrânsă să-și respecte statutul. Deci are anumite limite în care poate să acționeze. Acum, dacă dorim supraveghere, avem nevoie să uh, vedem propuneri politice în acest sens care uh, să se referă la BEI și să, uh, care să fie respectate de statele membre. Deci, uh, ca să modific această formulare, voi depune un amendament uh, și de altfel voi depune un ansamblu de amendamente pentru mai multă precizie. Și acum aștept observațiile colegilor. Dankjewel. Mulțumesc, domnule Odi. Acum cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul, domnul Epic. Mulțumesc. Domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, privilegiul să pot pune în prima întrebare, deși nu provin din cel mai mare grup din Parlament. Am o întrebare pentru raportor. Eu uh, doresc să spun că susțin abordarea domniei sale în legătură cu supravegherea pentru BEI, cred că e o idee foarte bună. Cred, uh, în legătură cu calitatea de acționare a Parlamentului, aici aș avea o întrebare, pentru că sigur că Parlamentul European trebuie să exercite un control uh, asupra BEI, dar uh, se pune întrebarea dacă nu va exista un conflict de interese. Eu îl întreb pe domnul Odin dacă va ține cont de chestiunea capacității de absorpție. Cu toții am convenit că Banca Europeană de Investiții trebuie să uh, pună la dispoziție mai mult capital pentru investiții. Însă în, aș întreba dacă suntem în stare să identificăm și proiecte de calitate care merită finanțate și care am putea avea asigurarea că vor avea și succes. Dacă uh, ne gândim la investițiile care s-au făcut uh, cu Fondul Structural European în trecut, uh, de multe ori uh, a reieșit că proiectele acestea nu erau foarte bune și nu erau foarte viabile din punct de vedere economic. Deci capacitatea de absorpție este foarte e, importantă și nu trebuie să o subestimăm. Bun, asta trebuie că, asta înseamnă că e nevoie de mai multe investiții, însă dacă aceasta este soluția prin care noi putem să avem uh, um, proiecte de calitate, atunci așa trebuie să facem. Însă trebuie să fim foarte atenți uh, la ce fel de proiecte se propun și să nu depășim capacitatea de absorpție și să nu avem un rezultat final uh, de slabă calitate. Uh, știm că cetățenii sunt din ce ce mai sceptici în legătură cu Uniunea Europeană, așa că trebuie să fim atenți. Așadar, poate că raportorul putea ține cont și de acest argument al meu. Uh, să se gândească și cum să preîntâmpinăm uh, apariția unor anumite probleme care au intervenit în trecut. Noi trebuie să uh, învățăm din ce s-a întâmplat în trecut și să fim atenți la capacitatea de absorpție. Președintele cred că a fost de altfel foarte conștient de această problemă. Mulțumesc, domnule Epping și domnul Gaier are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îngrijorarea domnului Epping este foarte justificată. Dacă ne gândim că statele membre, de fapt în discursurile festive cel puțin, vorbesc despre faptul că trebuie să fie stimulată creșterea economică și trebuie să sporească numărul locurilor de muncă. În cazul acesta, Banca Europeană de Investiții trebuie să găsească acele proiecte care, din punct de vedere economic, sunt cele mai eficiente și care pot să fie absorbite. Dar întrebarea este dacă există suficiente proiecte de acest gen pe care Banca Europeană de Investiții le poate finanța și bineînțeles că m-ar interesa și poziția BEI în acest context. Pentru că statele membre au acceptat ideea de a spori capitalul băncii pentru a putea să combată mai ușor criza economică din Europa. În felul acesta, importanța BI crește, dar și responsabilitatea crește. Iar grupul politic din care fac eu parte se întreabă dacă există proiecte de investiții suficiente și, de asemenea, uh, obligațiuni pe proiecte pe care noi, uh, în calitate de membri ai Parlamentului European, am putea să le promovăm. Noi ne-am dorit ca BI să se implice în totalitate în strategia Comisiei pentru combaterea crizei economice și m-ar interesa să aflu cum uh, își vede BEI rolul în acest sens. Raportoarea mea din umbră, Edith Herzog, uh, m-a rugat să transmit trei solicitări raportorului. Edith Herzog și-ar dori ca rolul BEI în ce privește Marea Nordului și strategia dunăreană să poată să joace un rol care să fie menționat în acest raport. bei ar trebui să participe și la inițiativa de coordonare a băncilor europene să își asume un rol în acest sens și de asemenea ă, noi încurajăm Banca Europeană de Investiții ca și în afara Uniunii Europene să susțină partenerii noștri. Mulțumesc colegului Gaier. Mai există alte luări de cuvânt? Se pare că nu. Și eu aș dori să pun o întrebare. Eu pun această întrebare în uh, numele grupului meu politic, reprezentantului băncii europene. La pagina 34 în raportul anual se spune că BI finanțează în, cel mai mare, uh, în cea mai mare parte uh, proiecte uh, și acordă credite în Balcanii Occidentali și în state din afara Uniunii Europene. Săptămâna trecută la Strasbourg a avut loc o dezbatere despre dificultățile de adaptare ale industriei de autovehicule și câțiva colegi au exprimat îngrijorarea în legătură cu activitatea BEI în Turcia. Acolo se acordă uh, un credit de 200 de milioane de euro uh, fabricilor Ford pentru uh, ca un anume tip de autovehicule Ford să poată să fie construite. Noi știm că Ford a luat uh, o decizie importantă în ultima vreme pentru a-și închide câteva fabrici din Europa, în Flandra, în Belgia, de pildă, dar și în Regatul Unit al Marii Britanii. Și, bine, uh, în acest context, uh, sigur că există critici din partea celor afectați de această politică a Ford. Care este politica BEI până la urmă și a Uniunii Europene când sunt finanțate proiecte care, de fapt, contracarează eforturile întreprinderilor noastre și eu vreau să folosesc această ocazie pentru a vă spune că există o mare îngrijorare din partea celor afectați. M-ar interesa punctul de vedere al reprezentantului BEI. Sunteți un investitor important. Cum reacționați la aceste critici care vor crea mari dificultăți în lunile următoare? Domnul raportor dorește să mai intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați, dar am uh, uitat un punct care nu prea îi place băncii europene de investiții. Am cerut să remunereze cauțiunea pe care Uniunea Europeană uh, o acordă în legătură cu intervențiile sale în exteriorul uh, Uniunii Europene și uh, la instrucțiunile puterii politice, pentru că își asumă riscuri diferite unei bănci față de acele ale unei bănci comerciale. Voi reformula acest ultim paragraf cerând ca BEI să ne dea asigurări că respectă regulile concurenței, pentru că adesea uh, ne parvin anumiți, anumite observații uh, și suntem întrebați dacă nu cumva BEI nu aduce prejudiciu buna funcționare a uh, pieței instituțiilor de credit și celorlalte instituții de credit ale uh, Europei și atunci am dorit să mi se ofere asigurări că nu există aceste probleme față de cealaltă, celelalte instituții de credit. Foarte bine, spune președintele, atunci cred că e bine să dăm domnului de Crancur o oportunitate de a reacționa și apoi voi da din nou cuvântul domnului Odi să uh, răspundă și întrebărilor care s-au, au fost adresate direct. Domnule Crauncu, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun domnului raportor că nu Parlamentul trebuie să mulțumească băncii noastre, ci invers. Noi ne considerăm ca fiind Banca Uniunii Europene și ca atare ne considerăm ca fiind responsabil politic, răspund, răspunzător politic față de Parlament. Deci e important să venim aici și să ascultăm ce aveți noastră de spus. Nu vă facem nicio favoare, ci este o obligație pe fond, în primul rând, creșterea de capital. Până la urmă, Asta ne-a pus în prim plan după decizia Consiliului din iunie și e important de înțeles ce înseamnă acest lucru și ce consecințe va avea. Acum, fără a intra în prea multe detalii în legătură cu uh, împrumuturi suplimentare în volum și calitate, care vor face obiectul unei decizii de luna viitoare la Luxemburg, și apoi al publicării planului nostru operațional, bazat pe această nouă creștere de capital, uh, pe care ne așteptăm să primim până la sfârșitul anului, Eh, chestiunea evocată de raportor punctual eh, cu rata de 6 comparat de rata statutului de 2,5 e o eh, problemă de natură tehnică și nu voi intra aici în detalii pentru că poate că pe unul dintre noastre vă voi pierde pe drum, dar aș spune că acel, acel raport de 2,5 este bazat pe capitalul subscris al BI, acesta este 232 de miliarde de euro și doar 5% din acesta este plătit, vărsat. Și uh, cifra de 6 este bazată pe fondurile proprii. Uh, lichiditățile și rezerva. Bun. Uh, sigur că dacă doriți mai multe detalii, vă pot explica exact cum funcționează, dar vreau să vă spun doar că nu e nicio contradicție, ci e mai mult o chestiune de a, legată de a calcula uh, corect resursele. După cum domnul Odia și spus-o, în acest proiect de raport există o, o, câteva chestiuni în legătură cu care noi am încercat uh, să căutăm o clarificare împreună cu domnia sa. Poate există niște neînțelegeri, în primul rând, pe chestiunea garantării bugetului. Acum, cred că e foarte important uh, pentru mandatul nostru extern că aceasta uh, e venită a acoperi riscul riscurile politice, riscurile de țară, dacă doriți. Dacă ni se cere de instituțiile europene să facem mai multe împrumuturi externe, pentru că noi nu suntem Banca Mondială, nu avem o natură globală noi putem să ne facem treaba și anume să evaluăm proiecte și să ne asumăm riscurile de proiect și riscurile comerciale. Asta e treaba noastră ca bancă, dar nu putem și nu avem echipamentul necesar și nu în menirea noastră să luăm noi decizia dacă să facem un împrumut față de o anumită țară sau nu. Și de aceea există și mandatul. Și atunci, dacă există mandat, e clar că mandantul, adică Parlamentul și Consiliul, suportă acel risc legat de țara care îi acordăm noi în împrumut și atunci vă asigur uh, că nu se creează niciun fel de distorsionare a pieței în acest sens, ba chiar din potrivă. Multe bănci de natură comercială așteaptă să vadă că BEI dă undă verde unui proiect și apoi vin să cofinanțeze și n-ar finanța un proiect dacă noi nu ne-am implicat. Deci cred că ce facem noi e transparent și noi suntem gata să uh, ne supunem uh, controlului, dar e important să ne gândim care e principiul nostru de bază, principiul nostru conform căruia funcționăm. În uh, privința supravegherii, la care ține foarte mult un raportor și comisia dumneavoastră, desigur, v-aș aminti că B a fost întotdeauna deschisă și în trecut fostul președinte, domnul Maestat, în repetate rânduri a declarat în fața noastră și chiar la plenară că banca noastră e deschisă față de orice mecanisme suplimentare de supraveghere care ar fi convenite. Realitatea este că tratatul nu prevede așa ceva. Avem un alt soi de supraveghere prin Comisia, Comitetul Independent de Audit care raportează acționarilor și un, îndeplinește un alt număr suplimentar de controle, dar bun, suntem gata, ba chiar în favoarea uh, unor măsuri suplimentare, pentru că asta nu ne pot decât ajuta în toate sensurile posibile. Deci nu ar trebui văzut ca o măsură negativă, ci ca una pozitivă. Statele membre și domnile voastre uh, discută tema Uniunii Bancare și știm că e destul de greu să ajungi la un acord pe tema asta. Deci nu știu dacă nu cumva ar trebui să așteptăm să existe uniunea bancară și numai după aceea să facem ceva. Sau uh, nu sunt destul de dificile discuțiile pentru uh, uniunea bancară în acest moment? Bun, dar nu noi trebuie să ne dăm cu părerea, iar în legătură cu Autoritatea Bancară Europeană, confirm ce a spus raportorul, i-am, i-am contactat ca urmare a recomandărilor Parlamentului și avem o, deja o bună relație cu ei dar uh, problema e că acești oameni încă nu uh, sunt gata să își exercite activitatea de supraveghere, pentru că încă nu există acorduri cu instituțiile naționale. Noi am contactat instituțiile din Luxemburg, unde ne avem sediul și avem un fel de echivalent al mecanismului de supraveghere pe care am convenit cu ei pe baza informală, dar uh, desigur că încă nu avem un cadru legal. Dar pentru asta sigur că e nevoie de schimbări în tratat. Poate Comisia va trebui să se gândească dacă vor sau nu să facă propuneri în acest sens. În legătură cu observația generală, cu calitatea de acționare a Parlamentului, da, stricto sensul, noi suntem într-adevăr o organizație interguvernamentală, după cum a spus raportorul, dar subliniez din nou, pentru că este un moment foarte important acesta, subliniez că nu semănăm cu nicio altă bancă, noi suntem singura bancă a Uniunii Europene. Care, asta înseamnă că în cadrul uh, cadrului financiar multianual, al instrumentelor financiare, al mandatului extern, noi nu solicităm un acces monopolistic la instituțiile europene sau la bugetul european, dar tratatele ne forțează și regulamentele în vigoare ne forțează să raportăm uh, tot ce facem uh, la instituțiile europene și există și un concept de acest al piciorului de egalitate, drag mai ales Comisiei, care e foarte bun pentru organizații internaționale, bilaterale, bănci comerciale, însă noi considerăm că noi suntem uh, o făptură cu totul și cu totul diferită și de aceea ne și aflăm aici. Și atunci ar trebui să avem și un rol specific în acest domeniu. Dar, ca să răspund punctual, domnului Epping și domnului Geyer, în legătură cu capacitatea de absorpție, aș spune că într-adevăr e un punct foarte important și nu ușor de rezolvat. E o provocare în situația actuală de criză. E o provocare să putem găsi proiecte de calitate și proiecte care să se concentreze într-adevăr pe solicitarea de a promova creștere și ocupare. Și nu să arunce cu bani în stânga și în dreapta. Deci, e o provocare, spuneam. Dar, pe de altă parte, cred că ar trebui să fim atenți, să nu că atunci când facem o comparație, să fim atenți când facem o comparație cu fondurile structurale, pentru că ăsta e avantajul unei bănci banii pe care îi împrumutăm trebuie dați înapoi. Deci când uh, acord subvenție e ceva. E un lucru, dar când faci împrumuturi și dorești să și vezi banii înapoi, vă asigur că uh, avem foarte mare grijă ca banii să ajungă la investiții care să genereze și venituri ca să se ramburseze împrumutul, că altfel noi am fi primii care am avea de suferit motiv pentru care noi considerăm că instrumentul financiar prin care se combină subvențiile și uh, împrumuturile prezintă un mare avantaj pentru că uh, funcționează și ca o pârghie, dar și ca un instrument de disciplinare pentru ca investițiile să fie uh, valabile. În plus, aș dori să spun că noi considerăm foarte important efectul de a anunța că BEI-ul finanțează un proiect. Așa se atrag alte resurse. Lichidității există pe piață. Mari rezerve de lichidități în fonduri de pensii, uh, institute de asigurare, bănci, etc., dar acestea ezită să investească din cauza riscurilor. Dar odată ce banca noastră spune că finanțăm cu tare sau cu tare proiect și vedem asta zi de zi, iată, atunci atragem și noi uh, partenerii de investiții din domeniul privat și nu numai. Din aceste motive și din motive de asistență tehnică, um, care este un capitol aparte prin care ajutăm țările să elaboreze proiecte. Există chiar unele țări care au dificultăți majore în a-și pregăti proiectele și a pregăti proiecte și atunci e E clar că noi trebuie să îi ajutăm și în această direcție, investim în resurse umane. Deci, și aici uh, ne confruntăm cu mari provocări, dar credem că uh, suntem pe calea cea bună. Uh, am luat notă de ce era doamnei Herzog cu chestiunea Mării Baltice și strategia pentru Marea Baltică și strategia pentru Dunăre. Sigur, suntem gata să raportăm inițiativa Viena 2, prin care uh, BERD, Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții își coordonează eforturile pentru a ajuta sectorul bancar din Europa Centrală și de Est. Deci suntem dornici să susținem aceste, să dăm curs aceste solicitări. A, și în final, domnule președinte, chestiunea cu uh, Ford, care a investit în Turcia. Sigur că uh, s-au stârnit multe îngrijorări, nu doar în presă, ci și, iată, în Parlament. În primul rând, aș spune doar că banca uh, este foarte îngrijorată de ce se întâmplă în aceste cazuri. Oricând se închide o fabrică în Uniunea Europeană, pentru că nimeni nu are nimic de câștigat uh, în urma unui asemenea eveniment. Și aș mai spune mai apoi că operațiunile noastre în afara Uniunii Europene, care reprezintă maximum 10% din totalul activităților noastre, sunt uh, înfăptuite conform unui mandat pe care ne-l acordat domnile voastre și Consiliul. Deci dacă am susține investiții externe, asta e pentru că, uh, sau în cazul în care ne cere dumneavoastră și uh, face sens. Uneori e important să ne asigurăm că nu ne cotropesc imigranții și oamenii care n-au uh, locuri de muncă la ei acasă și vin să caute uh, locuri de muncă în Europa. Deci, probabil că investiția în țările acestor uh, oameni e cea mai bună soluție și de aceea avem mandatul acesta. Bun, în acest caz specific a celor două uzine Ford care s-au închis în Southampton și în Henk, deci în Marea Britanie și în Belgia, subliniez că închiderea acestor fabrici nu e legată de investițiile făcute de Ford în Turcia. Noi am verificat și Ford a confirmat că așa stau lucrurile. Iată, o altă dovadă e momentul la care venim deciziile noastre. Noi am uh, decis să finanțăm o uzina din Turcia, cu mai mult de șase luni înainte de a se fi luat uh, decizia de a se închide aceste două alte fabrici. Apoi, investițiile în Turcia nu uh, înseamnă nicio capacitate adăugată și nici locuri de muncă suplimentare. Deci, nu e vorba de nicio relocare. E vorba doar de modernizarea fabricii ca să se alinieze la standardele Uniunii Europene. Deci cred că e conform mandatului nostru ceea ce am făcut și suntem convinși, știm că există dificultăți. Uh, cred că situația pare uh, foarte um, greșită sau ceea ce s-a făcut pare foarte greșită, însă eu cred că noi am făcut ceea ce trebuia și sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Odi, doriți să răspundeți în final. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să mulțumesc, mai ales eh, serviciilor noastre care m-au ajutat, colegilor care au luat cuvântul, le spune, domnul Epic, ea spune că îi mulțumesc, că susțineți ideea supravegherii, în legătură cu a, eh, calitatea de acționari, pro, există o propunere de a fi Uniunea Europeană acționarul și nu Parlamentul. Uniunea Europeană Deci Uniunea Europeană să fie acționar. Și apoi noi, Parlamentul, să putem controla această participare, dacă va exista într-o zi. Capacitatea de absorpție e o observație foarte bună și aștept cu interes amendamentele domnului Epping, doamnei Herzog, în numele care ați luat cuvântul, domnule Gaier ea spune că, sigur, am, că observațiile noastre sunt foarte corecte. E vorba doar de chestiunea coordonării băncii europene. N-am înțeles exact ce dorește, dar sigur că amendamentele ei sunt binevenite. Eu, de asemenea, voi depune anumite amendamente, deci vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte interesantă. Dank u wel. Dan denk ik dat we dit punt kunnen eh, afsluiten. Mulțumesc! Cu aceasta putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un aviz pentru Comisia ECON. Acesta... Va, votul va fi pe 22 uh, ianuarie, votul final, și reuniunea noastră din uh, ianuarie, din 17 aproximativ, va fi utilizată pentru a finaliza acest aviz. Uh, termenul pentru amendamente este pe 3 uh, decembrie la prânz, astfel încât domnul Odi să mai aibă suficient timp um, să se asigure că vom avea un aviz bun. Mulțumim, domnului, domnule de Creancur, că ați fost alături de noi. Sunteți întotdeauna binevenit în rândul nostru. Sper, ne bucurăm să avem și în continuare contacte la fel de pozitive cu dumneavoastră. Trecem la următorul punct, punctul 11, raportul special 6 pe 2012, asistența acordată de Uniunea Europeană comunității cipriote turce. Este un raport special cu o istorie deosebită s-a întâmplat același lucru, s-a întâmplat același lucru ca la un raport um, antecedent al uh, Curții de Conturi. Domnul Calfin a fost raportor, a primit 100, uh, aproximativ 107 amendamente. Raportorul, în primul rând, vă va prezenta o primă evaluare a amendamentelor. Votul are loc săptămâna viitoare, pe 6 decembrie. Și cred că, dacă am înțeles bine, raportorul ar dori să ofere imagine de ansamblu referitoare la amendamente. Aveți cuvântul, domnule Calfin, și colegii care doresc să intervină uh, sunt rugați să, uh, să, o, să spun acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Calfin. Pe scurt, pentru că am discutat deja acest punct și vom vota săptămâna viitoare. Am solicitat ca acest punct să fie pe ordinea de zi pentru a propune colegilor o anumită abordare care, cred eu, ne va face viața mai ușoară, uh, în același timp respectând uh, competențele acestei comisii. Un mare număr din amendamentele propuse la acest raport reies din contextul foarte delicat din punct de vedere politic al uh, Ciprului și al diviziunii din uh, Cipru. Dacă eliminăm amendamentele ce țin de interpretare, de limbă, um, um, trimiteri istorice, Până la urmă ne mai rămân câteva amendamente semnificative la acest raport. Una dintre marile întrebări este cum să continuăm în viitor uh, sprijinul comunității turce cipriote. La fel Propunerea este similară cu cea din a Curții de Conturi. Uh, gama de opinii este foarte vastă, foarte variată. Unii colegi au ex- eh, opinii foarte extreme. Însă trebuie să luăm în considerare care au fost problemele până acum. De mai multe ori s-a menționat un proiect destul de mare care uh, care a eșuat, un proiect de, de desalinizare și este un exemplu de proiect eșuat. Având în vedere importanța acestor uh, tipuri de proiecte, nu cred că ar trebui să repetăm aceeași greșeală. Când, se, când Comisia a organizat ajutorul pentru această comunitate, Uh, s-a confruntat cu o serie întreagă de probleme. Trebuie să înțelegem că este un caz unic, nu există niciun fel de similaritate cu alte uh, zone în care lucrează Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că Comisia a lucrat în uh, condiții dificile și au făcut treabă bună, bineînțeles, în cadrul regulamentului adoptat în 2004. și este important să știm ce s-a întâmplat până acum pentru a putea organiza munca în viitor cu un nou regulament pentru următoarea perioadă de finanțare. Cele două criterii pe care aș dori să le sugerez colegilor ar fi următoarele. În primul rând, ar trebui să ne concentrăm asupra faptului că este vorba de un raport al Curții de Conturi. Acest lucru este foarte important. Cum au fost cheltuite fondurile uh, europene? Nu rezolvăm problema cipriotă cu acest raport, nu mergem mai mult, mai, mai departe decât atât în acest raport, nu intrăm în aspecte delicate pe care, bineînțeles, nu le vom putea evita în totalitate, dar care încercăm să nu să facem în așa fel încât să nu afecteze acest raport. Apoi, aș dori să vă rog să respectăm un limbaj asupra căruia s-a căzut de acord. Uniunea Europeană, Parlamentul au avut uh, diferite rezoluții în acest caz, deci este foarte important să nu reinventăm limbajul, pentru că este ceva mm, foarte delicat. Dacă adoptăm aceste două principii și respectăm limbajul um, și ne limităm la um, cheltuirea fondurilor europene, cred că vom avea o bază bună pentru a găsi compromisuri. Eu sunt dispus uh, și disponibil să lucrez cu colegii raportori din umbră și cred că dacă avem aceeași, uh, aceeași abordare, vom avea o majoritate bună în comisie. Mulțumesc! Dank u. Dus uh, heel concreet. Mulțumesc. A fost uh, o propunere cât se poate de concretă. de a ne concentra asupra muncii făcute de Curtea de Conturi, um, respectarea limbajului um, și reglementările internaționale. Aceasta este propunerea raportorului astfel încât să nu trebuiască să discutăm chiar toate amendamentele și să ne concentrăm asupra aspectelor cheie. Există cineva care dorește să intervină? Domnule Epping, sunteți foarte activ astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportorul. Anul trecut am fost cu o delegație a grupului meu în Cipru și problematica Ciprului este atât de complexă. Uh, sunt atâtea naționalități diferite în Cipru. Istoria este tumultoasă. Te poți pierde, practic. Deci trebuie să ne uh, concentrăm asupra concluziilor curții de conturi și asupra faptului de a verifica dacă banii au fost cheltuiți în mod uh, adecvat. Nu trebuie să uh, intrăm în teritorii delicate. Am, tocmai când am fost în Cipru, mi-am dat seama cât de delicat e subiectul. Am, uh, am vizitat atunci uh, și partea cipriotă și partea turcă uh, și punctul de trecere Uh, trecerea trebuie să aibă loc într-un anumit fel pentru a nu jigni pe nimeni. Însă, în numele contribuabililor europeni, noi trebuie anul acesta să verificăm dacă acești bani au fost bine cheltuiți. Despre asta este vorba. De restul se vor ocupa politologii, istoricii, jurnaliștii și cine mai vrea. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Ba da. Mulțumesc, domnule președinte. Problema cipriotă ei bine, în general, aici sunt de acord cu raportorul și cu antevorbitorul meu că trebuie să ne concentrăm asupra modului în care au fost cheltuite fondurile. Dar trebuie spus că este o rușine pentru Grecia și Turcia faptul că această situație conflict, conflictuală nu este rezolvată de atâta vreme. Și asta în spiritul european. Este în primul rând, o problemă politică um, care este un obstacol în soluționarea acestei probleme. Iar uh, problema utilizării fondurilor și a sprijinului, cred că trebuie să fie vorba de proiecte care să ajute la construcția de infrastructură, iar scopul trebuie să fie unitatea politică a acestei insule. și trebuie să facem asta fără să ne gândim cum ar putea să îi placă unei părți sau celeilalte mai mult acest uh, lucru. Practic, obiectivul nostru trebuie să fie unitatea acestei insule. Mulțumim. Raportorul mai dorește să intervină? Se pare că nu. Avem unanimitate asupra modului în care urmează să procedăm. Votul pentru acest raport are loc pe 6 decembrie, joi. Mă scuzați, Comisia Europeană dorește să intervină în a- pe acest subiect. Îmi cer scuze, spune președintele, m-am grăbit puțin. Vă dau cuvântul. U bent, want ik heb geen naam voor mij. Am să vă rog să vă prezentați pe scurt. Mulțumesc, Michel Pivuti, șef de departament um, al Task Force-ului pentru comunitatea turcă în, comunitate, în DG uh, Extindere. Pe scurt, domnule președinte, pentru că sunt de părere că raportorul v-a prezentat corect uh, situația. Dați-mi voie să adaug câteva aspecte referitoare la uh, raportul Curții de Conturi. Sunt de acord că Curtea de Conturi a făcut o evaluare um, reală a modului în care au fost cheltuiți banii contribuabilului, contribuabilului european. Curtea a identificat uh, durabilitatea ca un aspect uh, cheie și, de asemenea, a analizat uh, motivele și asta ține de capacitatea administrativă, dar și uh, de incertitudinea referitoare la viitor, viitoare finanțări pentru um, în acest domeniu. Curtea a făcut o recomandare specifică uh, celor auditați, adică comisiei, de a oferi o perspectivă multianuală pentru această asistență. Din punctul meu de vedere, Curtea a făcut această recomandare în lumina unor bune practici bugetare și a bunei utilizări a banilor contribuabililor și nu uh, din punctul de vedere al unei recomandări politici, politice. Comisia a răspuns la această recomandare, uh, spunând că este de acord uh, cu ea suntem de părere că este nevoie de o perspectivă multianuală. Situația actuală nu este satisfăcătoare. Am adăugat în același timp, cunoscând uh, sensibilitatea subiectului, că trebuie să nu uităm uh, contextul politic și, drept urmare, am făcut o propunere a modului în care am putea să includem o perspectivă multianuală financiară uh, în așa fel încât să ne asigurăm că se transmite mesajul politic uh, corect. Oricum, propunerea actuală pentru articolul 11 din cadrul financiar multianual prevede uh, scenariul cel mai pozitiv posibil pe care ne-l dorim cu toții, reunificarea Ciprului, dar și o uh, schimbare atunci în uh, perspectiva financiară. Exista deja o discuție despre unul din proiectele de infrastructură în care uh, au eșuat și aș vrea să spun ceva despre asta. Uh, instalația de desalinizare. Credeți-mă că suntem la fel de dezamăgiți că a existat acest uh, eșec. Uh, care a fost motivul? E bine, uh, obstacole de acces la început și apoi un contractor care nu a mai dorit să continue acest proiect. Însă dați-mi voie să subliniez că există și proiecte de succes care funcționează, care au fost deschise. Acest, acest proiect eșuat a fost un pas înapoi, dar există și exemple pozitive. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Vă întreb dacă nu există și reprezentanți ai curții de conturi în sală. Nu. În cazul acesta mai dau cuvântul odată raportorului. Mulțumesc, domnule președinte este unul din subiectele care sunt cele mai sensibile. Curtea de conturi a sugerat să dezvoltăm diverse scenarii legate de Cipru, o reunificare rapidă sau una mai lentă, etc. Dar eu nu cred că acesta este uh, rolul Comisiei uh, de Control Bugetar uh, din Parlamentul European să dezvoltăm asemenea scenarii. Uh, această asistență acordată trebuie, într-adevăr, să stimuleze procesul de unificare și noi presupunem că acest proces uh, se va derula cât mai repede posibil, dar nu putem uh, preciza cât va dura. Oricum, uh, eu cred că până acum nu au existat probleme legate de finanțare în baza reglementărilor în vigoare dacă se dorește la nivelul Comisiei o modificare, atunci cred că trebuie să își dea și Consiliul acordul, nu Parlamentul, pentru că până acum nu a existat suficiente resurse, ceea ce a obstrucționat activitatea Comisiei în acest domeniu. Eu cred că uh, argumentul pe care l-am auzit din partea Comisiei poate fi valabil, dar trebuie să se adreseze Consiliului European. În clipa de față există un singur temei legal în baza căruia noi acordăm această asistență și nu cred că este o problemă acum și, în orice caz, nu sarcina noastră de a dezvolta scenarii diferite privind procesul unificării. Mulțumesc! se pare că acum nu mai dorește nimeni să intervină, atunci cred că putem declara uh, ca fiind încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. La punctul diverse. Există ceva? Nu. În cazul acesta încheiem ședința de astăzi. Ne întâlnim pe 6 decembrie la ora 9 pentru ședința următoare. Mulțumesc!